Allow me to declare the meeting open. My name is Paul Schmidt. I was... Declara deschis această ședință. Sunt Paul Schmidt. Am fost primul vicepreședinte al Comisiei Cultură în ultimul mandat. Dragi colegi, aș vrea să vă reamintesc că această reuniune este transmisă pe internet. Iar uh, astăzi ne întâlnim pentru a constitui biroul prin alegerea președintelui și a celor patru vicepreședinți, în conformitate cu regula 191 din regulile de procedură. Ordinea alegerilor este următoarea. În primul rând trebuie să ne alegem președintele, după care fiecare dintre vicepreședinți. Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi și anume alegerea noului președinte. Dragi colegi, în primul rând trebuie să verificăm dacă avem corul necesar, adică o pătrime din membrii să fie prezenți. Deoarece nu vă cunosc, îi rog pe cei care sunt membri titulari sau supleanți să ridice mâna. Ok, we have, we have the quorum. Uh, now I ask for nomination for the chair. Acum să vă rog să nominalizați un candidat. Yes, please. Could you tell your name, please? Because... Rog să vă spuneți numele. Marco Scuria mă numesc. Eu propun ca președin... o propun ca președinte pe doamna PAC. Vă mulțumesc. Is there any other nomination? Vreau să știu dacă există o altă candidatură. Dacă nu este cazul, avem o singură persoană care este candidat și cred că o putem declara președinte pe doamna Pac prin aclamare. Dear Madame Pac, may I offer my heartfelt congratulations. Doamnă Pac, vă felicit uh, din inimă și vă rog să veniți aici la prezidiu să vă ocupați postul. Ich bedanke mich bei den Kolleginnen und Kollegen. Dragi colegi, în primul rând aș vrea să le mulțumesc uh, tuturor colegilor. Adevărul este că atunci când uh, au loc uh, ședințele obișnuite de la Comisia Cultură, nu avem atâți participanți în sală. Vă mulțumesc mult pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o. Eu de 20 de ani lucrez în Comisia de Cultură și timp de 17 ani am fost coordonatoarea grupului PPE la această comisie. Pentru mine este oarecum dificil să trec de la coordonatori la președinte. Deoarece ca președinte va trebui să fiu imparțială, însă vă asigur că voi face tot posibilul pentru a fi cât mai imparțială. Atunci când este vorba despre cultură, trebuie să punem punctul pe I, să vedem care este conținutul uh, măsurilor noastre și să avem o poziție cât mai responsabilă. Acestea fiind spuse, trecem la următorul punct, și anume alegerea vicepreședinților. În primul rând, îl vom alege pe prim vicepreședintele. Avem corul necesar pentru a proceda la această alegere și deoarece avem o propunere, aș vrea să se facă prezentarea și să se citeze numele candidatului. Vă felicit pentru alegerea dumneavoastră, doamnă Pac. Doamnelor și domnilor, în numele grupului Verzilor Ale, aș vrea să, pre, să o nominalizez pe doamna Helga Trupel ca vicepreședinte, prim vicepreședinte. În ultimii cinci ani, Helga și-a dovedit angajamentul pentru a apăra o Europa dialogului și diversității interculturale. Dumnezeu, de asemenea, s-a ocupat de dosare cum ar fi audiovizualul și s-a ocupat și de chestiunile bugetare. Astăzi dumnea ei nu a putut să vină, însă dorește să lucreze în sânul acestei comisii și cred că va fi o prim vicepreședintă excelentă pentru, cultura, pentru Comisia de Cultură și Educație. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, spune doamna Pac. Aș vrea să spun și eu câteva lucruri. Să adaug și eu câteva lucruri. Fica doamnei Helga Trupel se afla pe o insulă din Grecia cu tatăl acestea. Se pare că această fică s-a îmbolnăvit, iar doamna Helga Trupel a trebuit să meargă în Grecia. În orice caz, sunt de acord cu ce ați spus. Colaborarea cu doamna Trupel a fost uh, deosebit de bună în ultimii ani și de aceea mi-ar face o mare plăcere să o alegem prin aclamare, dacă nu avem uh, un alt candidat. Vielen Dank. Vă mulțumesc. Trecem acum la alegerea celui de-al doilea vicepreședinte. Avem forul necesar pentru această a treia alegere. Aș vrea să îi rog pe colegi să facă propunerea. Domnule Tacula, aveți cuvântul pentru a face propunerea. Vă mulțumesc. Aș dori să-l numesc pe Timo Soini, un membru din Finlanda cu care am lucrat în Parlamentul finlandez, la Comisia AFET, la Comisia pentru Afaceri Europene a Parlamentului finlandez. Timo este o persoană cu o atitudine constructivă și cooperativă. Pe dumnealui l-aș propune eu ca vicepreședinte. Vă mulțumesc, spune doamna Pac. Un coleg din Finlanda a fost nominalizat, domnul Soini. Mai sunt alte propuneri? Nu. Mă scuzați. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Eu vroiam să vă rog să îl votăm pe acest candidat. Maria bittet im Namen der SPE-Fraktion um geheime Abstimmung. Habe ich Sie richtig verstanden? Dacă am înțeles bine, doamna Badia Icucet a cerut vot secret. Sau pur și simplu vot uh, prin ridicarea mâinii. Cine este de acord cu votul secret? Nu? Deci cine dorește să-l alegem pe domnul Soini? A, tocmai de asta mă temeam eu. Cred că nimeni nu și-ar fi dat seama, însă... Maria, tu ne-ai cerut vot secret? Deci le propun membrilor secretariatului să vă distribuie buletinele de vot.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 Sunt un nou membru al Parlamentului European, am fost membru în Parlamentul finlandez de 12 ani, două mandate. Am fost, un, uh, am fost membru al Comisiei pentru Afaceri Europene a Parlamentului finlandez și m-am implicat de asemenea și la nivel local, în ceea ce privește guvernarea școlară. Am doi copii de vârstă școlară, am, am lucrat și cu organizații de tineret, organizații culturale, am, lucrat, am jucat fotbal și chiar uh, am uh, jucat și teatru ca amator. Am și ceva experiență la nivel politic, am niște păreri politice foarte clare, asta e normal atunci când ești politician. Eu respect democrația și regulile acesteia. Ca reprezentant al unei țări mici, al unei regiuni mici, aștept cu nerăbdare să fac parte din această comisie, dar ce mie îmi place ca țările și regiunile mici să fie și ele auzite. Vă mulțumesc, spune doamna Pac. Să vedem cine vor fi cenzorii. Domnul Vadim Tudor este în sală? Este în sală domnul Vadim Tudor? Și doamna McLaughlin. Și domnul Stoianov. Aceștia sunt uh, cenzori. Și doamna McClarkin. Domnul Vadim Tudor nu este în sală. Deci cele două persoane care au fost uh, chemate sunt rugate să vină aici la prezidiu pentru a fi cenzori și pentru a număra voturile. Avem o singură candidatură și anume cea a domnului Soini. Puteți să aprobați această candidatură sau să o respingeți sau puteți să scrieți numele persoanei. Dacă veți înmâna buletinul de vot în alb, asta înseamnă că vă abțineți de la vot. Sunteți de acord, dragi colegi? Madame Morin. Merci, Madame la Présidente. Euh, Mulțumesc, doamnă președinte, și aș dori să vă felicit ca și antevorbitoarea mea. Aș dori doar să vă rog să verificați că, precum la celelalte comisii, și la Comisia Constitutivă de la Cultură, primesc și supleanții drept de vot ca și titularii. La celelalte comisii constitutive, la celelalte ședințe constitutive, noi am votat. Președinta, stimată doamnă Moran, doar pentru alegerea coordonatorilor, pentru supleanți. Deci doar uh, atunci supleanții pot vota împreună cu membrii de plini. Când alegem vicepreședinții, trebuie ca doar membrii plini să voteze. Deci nu se poate proceda prin uh, delegare. Putem afla rezultatele, vă rog? Domnul Cristiano, vă rog să veniți și să Uh, introduceți buletinul de vot uh, în urnă. Încă nu ați primit buletinele? Sind alle im Besitze eines Stimmzettels, diejenigen, die wählen. A primit toată lumea buletinul de vot, cei care au drept de vot. Deci, o să vă strig în ordine alfabetică. În primul rând, doamna Cristianov. Apoi, Maria Badiei Cucet. Alan. Dan Badia. Deci, întâi doamna Alam, apoi Badia Icucet. Malika Benarab Atuf. Lotar Biski. Piotr Boris. Jean-Marie Cavada. Silvia Costa. Santiago Fisas Aixela. Marie Honeyball. Sorin Catalin Ivan. Petra Kamerevert.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 Crisula Pagliadelli. Marie-Thérèse Sanchez-Schmidt. Marieke Schake. Und Paul Schmidt.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 So. Helga Trüppel will replaced by whom? Ne înlocuiește pe Helga Trüppel? Just a moment, just a moment. So. Who was replacing Helga Trüppel? Cine înlocuiește pe Helga Trüppel? Nimeni? Bun. Deci, Corneliu Vadim Tudor acum. Gianni Vattimo. Ah, come back. Hello. Good to see you. V-ați întors, mă bucur. Marie-Christine Vergia. Sabine Verheyen. Milan Sver. Emil Stojanov.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 I did it. Hat jeder Gelegenheit gehabt, seine Stimme abzugeben? A votat toată lumea? Închidem atunci votul și amânăm, suspendăm ședința în timp ce observatorii vor număra voturile. we can restart our meeting. Putem să reîncepem uh, ședința noastră. Am rezultatele alegerilor. Dacă vă interesează, vă rog să ascultați. Treizeci și unu de voturi exprimate, douăzeci și trei 23 de voturi sunt valide, ceea ce înseamnă că restul voturilor nu pot fi luate în considerare. Majoritatea necesară era de 12 voturi și domnul Sueni a primit 14 voturi și apoi 9. Ați fost ales. Felicitări! a întrunit majoritatea necesară, are majoritatea absolută a voturilor. Domnule Soani, vă rog să uh, luați loc alături de mine. Trecem acum la al doilea tur de scrutin. următorul vicepreședinte. Cred că avem cuvorumul necesar, nu cred că a părăsit cineva așa sala de ședință. Vă rog să propuneți uh, nume pentru al treilea vicepreședinte. Aveți cuvântul. Îmi cer scuze, spune oratoarea. Doamnă președinte, aș dori să mă alătur antervorbitorilor mei care v-au felicitat. Aș dori să-i uh, felicit și pe colegii care au fost uh, aleși vicepreședinți și în numele grupului GUE aș dori să vă prezint candidatura președintelui nostru, domnul Lothar Bischi, care este un nou eurodeputat, însă timp de mai bine de 15 ani a făcut parte din Parlamentul German în cadrul Comisiei uh, pentru Cultură e, e dascăl de profesie, are o mare experiență, e foarte cunoscut în Germania, predat mass media și cinemaul și cred că e un vicepreședinte excelent pentru comisia noastră. Vă mulțumesc! Hanu, vă mulțumesc, doamnă președinte! Aș dori să îl felicit pe Timo Soini pentru alegerea sa și sper ca socialiștii să nu dorească să organizeze un vot. Am avut un acord, am negociat un pachet. Sprijinim candidatura domnului Bischi. Europa este o entitate cu mai multe fațete, aștept, respectăm acordurile pe care le-am negociat și sperăm ca socialiștii, cel puțin la Comisia Cultură, să dea dovadă de respect față de diversitatea culturală a Europei. Deci îl sprijin pe domnul Bischi. Președinta, mulțumesc. Sper că Maria nu dorește din nou să propună un vot. Vă mulțumesc, doar pentru că s-au făcut anumite aluzii. Noi am respectat întotdeauna diversitatea. Dacă am cerut să se voteze acest vicepreședinte, am făcut-o nu din motive personale. Noi nu îl cunoaștem personal, îl respectăm, însă grupul din care dumnealui vine este un grup eurosceptic și deocamdată nu avem mare încredere în ceea ce propune acest grup politic pentru Europa și de aceea vroiam să arătăm clar că noi vrem să ne abținem. Nu pentru că aveam ceva împotriva acestei persoane, vom colabora foarte bine cu toți vicepreședinții și cu toți membrii acestei comisii, așa cum am făcut-o întotdeauna. Vielen Dank. Es gab keinen anderen Vorschlag. Președinta, vă mulțumesc. Nu mai există alte propuneri pentru următorul vicepreședinte. Dacă nu sunt obiecții la candidatura domnului Bischi, vă rog să-l votăm prin aclamare. Felicitări, stimate coleg. Vă rog uh, să luați loc lângă mine la prezidiu. Al patrulea vicepreședinte, încă într-un informul, Dorește cineva să propună vreo candidatură? Hano, ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult, Doris, doamnă președinte. Iată, din nou iau cuvântul. Fără grupul ALDE, nu ați avea așa o echipă de vis. Avem o personalitate mass media, Lukegaard din Danemarca. Mai sunt și alte propuneri? Se pare că nu. Deci, vă rog cu acordul dumneavoastră să votăm prin aclamare. Și rugăm pe domnul uh, Lockegaard să vină la masa de prezidiu. So, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, wir haben das äh, Büro. Iar acum, dragi colegi, am stabilit uh, biroul uh, comisiei și aș dori doar să subliniez faptul că alături de mine sunt exact persoanele de care avem uh, nevoie, persoane care ne vor ajuta în activitatea noastră, pe lângă asistența de care beneficiem în cadrul grupului. Steven Solder este um, șeful ah. secretariatului și mulțumesc foarte mult. Avem și pe Chris Cana, care ne va ajuta și ea, alături de ceilalți doi, atunci când vom elabora rapoarte și când veți avea nevoie de asistență. Avem și secretari și asistenți foarte harnici. și îi uh, vom cunoaște pe toți uh, când vom uh, bea ceva cu toții împreună la un alt moment. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, bugetul. Îmi pare foarte rău că astăzi trebuie să vă forțăm să luați o decizie. Însă, în decursul ultimului mandat am discutat bugetul, iar în septembrie trebuie să votăm asupra modificărilor în prima săptămână de activitate. Și aceasta pentru a putea să fim incluși așa cum trebuie în bugetul Parlamentului de anul acesta. Așadar, trebuie să numim un raportor pentru buget acum. Și în al doilea rând, trebuie să vedem ce facem cu acele amendamente. Așadar, vă voi ruga să mă susțineți atunci când vă voi uh, uh, propune să votăm uh, un raportor și vă, vă propun să o susținem pe Helga Truppel pentru că ea a fost responsabilă de buget și în mandatul trecut și ar fi greu să numim pe cineva care nu este familiarizat cu subiectul. Așadar, sunteți de acord cu această propunere? Dacă nu are nimeni obiecții, atunci luăm această decizie și vă mulțumesc foarte mult. Fiecare dintre dumneavoastră va primi o copie a bugetului uh, mâine. Iar uh, propunerea pe care o veți uh, primi mâine prin e-mail este una pe care trebuie să o citiți cu atenție. Este o propunere a Consiliului. Poate fi amendată această propunere, însă termenul pentru amendament este 31 iulie. Deci până la 31 iulie, dacă aveți uh, o propunere de amendament, uh, trebuie să înaintați uh, amendamentul, fie că sunteți membru de plin, fie că sunteți membru supleant, pentru că aceste propuneri trebuie um, traduse la timp. Avem așadar aceste termene de respectat și, de asemenea, trebuie luat în considerare faptul că aceste documente trebuie traduse. Nu sunteți obligați să veniți cu amendamente, însă dacă aveți amendamente, să le depuneți până la sfârșitul uh, termenului. Vom uh, vedea care uh, sunt amendamentele um, care pot fi depuse după această dată de 31, însă um, vom afla termenul limită, dar trebuie spus că aceste amendamente nu vor putea fi traduse, vor fi în limba engleză iar secretariatul va încerca să găsească o dată, probabil pe la jumătatea lui august, astfel încât cei care doresc să analizeze bugetul în vacanță, pentru a vedea cum ar putea face propuneri de uh, amendament, uh, să poată să facă acest lucru. Însă aceste amendamente vor fi înaintate doar în limba engleză sau în limba franceză. Însă vă uh, sfătuiesc să soluționați toată chestiunea în această săptămână și așadar să vă trimiteți amendamentele până la 31 uh, iulie la amiază. Pe 2 și pe 3 septembrie vom avea reuniuni ale comisiei și vom uh, analiza un aviz al doamnei uh, Trupel uh, legată de propunerea comisiei. Vom putea înainta apoi amendamente vis-a-vis -vis de propunerea doamnei Trupel până pe 11 septembrie la amiază. Așadar, avem două posibilități prin care dumneavoastră puteți să vă înaintați propriile idei. Deci veți putea face amendamente, iar apoi uh, acest raport al doamnei Trubă va fi uh, prezentat uh, în octombrie. Am fost suficient de clară? Mulțumesc! Mulțumesc pentru atenție, doamnă Trupel. Mi-ați mi spus că sunteți încântată să faceți acest raport. Va exista și o primă lectură a propunerii Consiliului. Vor exista niște reduceri conform acestei uh, propuneri. Așadar, uh, dumneavoastră, doamne, trebuie să înaintați uh, niște amendamente care să susțină opiniile noastre. Așadar, dacă aveți întrebări de natură tehnică, aveți la dispoziție persoanele din secretariat care vă pot uh, răspunde la întrebări. Comisia dorește să spună ceva? Domnul Haus, unde sunteți? Aveți cuvântul. Puteți să vă prezentați pentru ca noi membrii să vă cunoască? Da, mă Bernard Nanț, sunt uh, șef de unitate în uh, Directoratul General pentru Cultură și Educație, responsabil uh, cu bugetul. Cum v-a spus și doamna Pac, Consiliul, ca de obicei, a făcut mai multe propuneri pentru a reduce anumite linii bugetare în comparație cu propunerea Comisiei. Și doream doar să vă ofer niște informații uh, legate de contextul acestor reduceri care au fost uh, propuse. Ele pot fi împărțite în trei grupuri. Uh, primul grup este cel care vizează programul legat de cooperarea cu Statele Unite și Canada. Așadar, avem acordul de cooperare cu aceste două state în domeniul educației și e adevărat că în ultimii ani am avut niște probleme de implementare cu acest uh, program, cu această uh, linie bugetară. Oricum, uh, alegerea președintelui Statelor Unite din acest an reprezintă o îmbunătățire a problemelor legate, a situației legate de implementare. Uh, în uh, Canada putem face o observație similară, așadar deja de anul acesta uh, putem vedea uh, o îmbunătățire a ratei de implementare, pentru că noi așa vorbim despre o cofinanțare a acestor linii. Pentru că um, statele acestea contribuie și ele în proporție de 50% la um, implementarea acestor linii. Așadar, aceste reduceri propuse de Consiliu vor fi păstrate și, în principiu, ele impun o nouă dinamică în uh, cadrul acestui uh, program pentru a-l susține, pentru că altfel ar trebui să întrerupem uh, cooperarea. Ar trebui, deci, să folosim în continuare cooperarea cu Statele Unite și Canada. Cel de-al doilea grup este unul tradițional, unde se reduc credite administrative în cadrul acestor programe. Este programul Lifelong Learning, este un program cultural pe lângă acesta și unul uh, suplimentar. Deci se, produc, uh, se propun niște reduceri aici. Și uh, programele vor fi executate la titlul 3B pentru cetățeni, așadar. Deci e vorba despre o reducere tradițională reinstaurată de uh, această comisie. Avem uh, argumente pentru creditele de plată pentru ele am făcut uh, niște estimări uh, realiste pentru a vedea exact uh, ce credite avem nevoie și pentru creditele administrative, ei bine, acestea au fost crescute mai puțin decât Uh, raportul legat de uh, liniile bugetare, așadar uh, cred că nu avem o propunere exagerată când vă sugerăm să reveniți la propunerea noastră. Cel de-al treilea aspect și ultimul privește programele noastre de vizită. Așadar, Comisia are programe reduse, niște programe mici de vizită peste tot în Europa. Acestea au decurs bine în ultimii ani și mai există aici uh, o inițiativă nouă pe care am dorit să o testăm uh, anul viitor. Uh, e vorba de vizite pentru elevii din ciclul de învățământ superior. Avem aici niște proiecte pilot care implică 300.000 de euro pentru anul viitor și această sumă a fost redusă și vom încerca totuși să facem ceva util în acest uh, domeniu. Acestea au fost uh, cele trei aspecte uh, mari. Vă mulțumesc foarte mult! Is there any comment? Mulțumesc foarte mult, domnule Lanț. Mai există comentarii? Vă rog. Doamnă președinte, mă uit la liniile bugetare de aici. Această comisie nouă, poate că nu înțeleg eu foarte bine lucrurile, dar văd aici o reducere de la 6 milioane la 1 milion și jumătate și singura trimitere pe care o văd este pentru sport. Activități pregătitoare în domeniul sportului. Dacă se adoptă tratatul de la Lisabona, această comisie se ocupă de sport și comisia sugerează că această comisie ar trebui să ia 85%, o reducere de 85% când Cartea Albă și Tratatul de la Lisabona însuși utilizează cuvântul trebuie să angajeze, să aloce pentru dezvoltarea sportului, pentru promovarea sportului, mi se pare ceva cu totul lipsit de sens. Și dacă până la urmă se întâmplă acest lucru după ce se votează din nou în referendumul asta va inhiba orice șansă am avea de a face ca tratatul de la Lisabona să fie aprobat, fiindcă sportul e foarte important în Irlanda un nou domeniu și în domeniul Tratatului de la Lisabona, spre deosebire de Tratatul de la Nice, unde putem să-l promovăm. Și pe lângă ce se spune în Cartea Albă cu privire la avantajele sportului și în domeniul educației, social, cultură, ar trebui să facem eforturi de promovare a unei creșteri și nu o reducere de 85%. Mulțumesc! Vă mulțumesc, stimate coleg. Nu vrem acum să avem o dezbatere amănunțită despre buget, asta o să fie în septembrie. Pot să vă asigur că doamna Triple va face exact ce ați cerut, și anume să schimbe această atitudine, deci să nu fie vorba de reducere. Și eu sunt de aceeași părere și uh, am făcut acest apel încă de la bun început. Lucrurile au continuat și Consiliul vrea să facă reduceri. Consiliul niciodată nu s-a bucurat ca subiectul sportului să apară în tratat, dar figurează acolo și există. Vă mulțumesc pentru această subliniere. Știu că există mulți dintre noi care au depus eforturi și s-au implicat în sport, deci o să găsiți suporteri în acest sprijin ca să obținem cât mai mulți bani pentru sport în anii viitori. Acum un alt punct de pe documentele dumneavoastră. Aș vrea să vă reamintesc că nu trebuie să le lăsați așa să zacă la întâmplare. Sunt uh, materiale orientative pentru noi membri, sunt foarte ajutor, ghidul pentru noi deputați în Parlamentul European. E pentru prima dată că s-au redactat și vreau să mulțumesc celor de la secretariat. E foarte greu aici în primele zile pentru noi deputați, așa vă puteți face o părere despre modul în care funcționează comisia, uneori uh, asistenți, consiliere, deci vă rog să păstrați aceste documente, să le luați cu dumneavoastră când părăsiți sala, fiindcă conțin și multe informații practice despre modul în care ne derulăm activitatea, contacte utile. Acum va trebui să vă rog să vă uitați la calendar. Calendarul pentru 2009 am adoptat deja acest lucru, dar era vorba de vechiul Parlament, când am adoptat uh, în avans acest calendar, aș dori să vă rog să vă uitați la reuniunile preconizate din septembrie și vă rog să le acceptați așa cum sunt, fiindcă dacă încercăm să ne apucăm să le mișcăm sau să le anulăm, uh, nu o să mai funcționeze lucrurile în Parlament vă rog să vă uitați și să fiți de acord cu aceste ședințe. Dacă dorește cineva să ia cuvânt. O singură observație. Siccome previsto la data del 9 novembre, come lei sa mai Se spune aici ceva despre 9 noiembrie. E a 21 aniversare a căderii zidului de la Berlin și presupun că în ziua respectivă în multe țări și poate chiar și aici o să existe niște manifestări uh, deosebite și manifestări comemorative, ceea ce ar putea să împiedice pe mulți membri acestei comisii să participe la această ședință. Deci aș vrea să vă întreb dacă s-ar putea eventual să o ținem pe 10 sau pe 11 și nu pe 9, fiindcă e o dată atât de importantă în Europa pentru toată lumea și cred că ar trebui să respectăm acest lucru. Ich uh, Kann diesen Einwand sehr gut verstehen als deutsche Înțeleg uh, obiecția dumneavoastră, mai ales că eu uh, sunt uh, din Germania. Dacă nimeni nu are nicio obiecție, să încercăm să modificăm acea dată. În loc de 9 să fie pe 10 sau pe 11, putem încerca. Nu pot să vă promit că vom și reuși. Asta depinde de disponibilitatea sărilor de conferință și a interpreților. Acum e o întrebare din partea domnului Bovis și apoi domnul Boris și apoi domnul Marvin. O sugestie. 11 noiembrie e sărbătoare oficială în Polonia și v sugera să evitați și ziua de 11. Stimați colegi, problema este că tot timpul sunt uh, diverse zile naționale, sărbători oficiale. Mâine e sărbătoarea națională în Belgia și noi muncim totuși. Pe 4 iulie am muncit, sau pe 14 iulie am muncit în Franța, la Strasburg. 9 noiembrie, o zi importantă anul acesta, pentru că e a 20-a aniversare. O să încercăm să o respectăm anul ăsta și anul viitor. Înțeleg ce vreți să spuneți, dar dacă dumneavoastră personal nu puteți veni, o să vă înțelegem. Domnul Martin. Mulțumesc, uh, doamna președinte. Doar o întrebare informativă care ar putea să fie de interes sau o chestiune informativă de interes pentru noi membri. Nu știu dacă există vreun uh, obicei. Când se țin ședințele lunea și marțea sau mai degrabă miercurea și joia, există vreun model în acest sens. Cred că ne uităm la planificare pentru prima jumătate a lui 2010 și cu cât vom avea mai devreme, când, cât vom ști mai din timp, uh, nu avem o preferință deosebită. În mod întâmplător, în a doua jumătate a acestui an, ne întâlnim de câteva ori lunea și marțea. Nu pot să vă spun precis. Dacă doriți, putem încerca să respectăm, să zicem, ideea de a ne întâlni întotdeauna lunea și marțea sau miercurea și joia. Dar președintele comisiei și secretariatul nu pot să opteze. Trebuie să ținem cont de ședințele celorlalte comisii parlamentare. Și dacă sunteți membri și în alte comisii, atunci uneori o să găsiți că e, o să descoperiți că e greu să te decizi la care ședință să te duci. Dacă trebuie să mergi să votezi uh, la o altă comisie, noi o să vă înțelegem atunci și viceversa. Deci iată de ce avem patru vicepreședinți. Așadar, uh, sunt receptivă la sugestiile dumneavoastră, dar nu știu în ce măsură o să pot să le și dau urmare. Un coleg din Franța? O colegă? Da, vreau să vă semnalez doar, după cum am spus, că am lucrat pe 14 iulie, 11 noiembrie e și sărbătoarea sfârșitului primului război mondial, deci cred că francezii au dat deja un, un exemplu de a lucra într-o zi liberă, deși și ceilalți. Uh, dar și această sărbătorire a sfârșitului primului război mondial mi se pare o sărbătoare foarte importantă. Da, va trebui să ținem cont și de asta în discuțiile noastre. Problema este că chiar nu putem să respectăm acum chiar toate zilele libere, toate sărbătorile oficiale. Putem să ne amintim de ele, dar nu putem să schimbăm data ședințelor din aceste motive. Deci avem această solicitare, fiindcă e a 20-a aniversare a căderii zidului de la Berlin. Asta e ceva mai deosebit, iar celelalte sunt unele aniversări mai triste, dar asta e una mai uh, optimistă, deci putem să o sărbătorim am avut impresia și văd de pe chipurile dumneavoastră că asta e și părerea dumneavoastră. În germană, așadar, spune vorbitoarea, doamna Tun. Desigur, căderea zidului de la Berlin e foarte importantă, dar depinde din ce perspectivă o privești. Fiecare țară are ceva la care ține. Pentru unii e căderea comunismului, pentru alții e reunificarea, din perspectiva germană, căderea zidului de la Berlin și ne bucurăm că s-a întâmplat. E o zi importantă, dar cred că ar trebui să ne ținem de calendarul ședințelor și altfel intrăm într-o dezbatere foarte dificilă. Ce sărbătoare oficială sau zi liberă e mai importantă decât alta? Știu că pentru dumneavoastră e o reală provocare, dar mă tem că ar trebui pur și simplu să respectăm calendarul ședințelor așa cum este. ce idee sibilinică. Că să știți că propunerea nu vine de la mine, ci uh, vine de dinainte. Domnul Vatima? Darei colegii, prima de discutere 11 noiembrie, a guardare il Înainte de a discuta de 11 noiembrie, aș dori să-i rog pe colegi să se uite la calendarul Parlamentului. Pe 11 și 12 avem o mini-sesiune. Deci e în afara discuției. Oricum o să lucrăm întreaga zi, ca de obicei. Deci nu are rost să discutăm aici așa ceva. Uitați-vă pur și simplu la agenda Parlamentului, calendarul Parlamentului. Bun, punem punct acestei discuții. Nu pot să vă promit că vom schimba ceva. O să discutăm cu coordonatorii care au fost aleși de dumneavoastră, deci pot face acest lucru. Dacă revenim la acest subiect, o să vedem dacă putem opera vreo modificare sau nu. Altfel, intrăm în această discuție ce e mai important decât altceva. Totul e important, dar trebuie să încercăm să ne aducem aminte de tot și de toate. La ședința următoare, care se va ține la Bruxelles pe 2 și 3 septembrie, ar trebui să fiți mai relaxați după vacanță, după concedii și să nu vă gândiți doar la buget. Vă urez tuturor vacanță plăcută. Sper să vă odihniți după rigorile campaniei electorale și pentru uh, cei care sunt pentru prima dată, e întotdeauna cam haotic. Vreau să mulțumesc interpreților, spune vorbitoarea și sper că nu o să-mi dați prea multe bătăi de cap în anii care vin. Mulțumesc!